o după amiază și apoi de la 3 după amiază până la 11. Ordinea de zi a fost publicată și poate fi consultată pe site-ul web al Parlamentului. domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim administrației și de asemenea.